La seduta Reluăm sesiunea. Mai întâi o comunicare în urma unei hotărâri a Consiliului de Stat Italian, Autoritatea Națională Competentă Supremă, din cadrul reuniunii sale de pe 6 iunie 2011, a fost proclamat uh, ales cu titlul de deputat european pe lista Partidului Poporul Libertății în circumscripția din Italia uh, Sudică, domnul Giuseppe Gargani, în locul domnului Giovanni Colino și uh, uh locul acestea din urmă uh, a fost atribuit în lista din circumscripția Italia Nord. Și acest uh, parlament și parlamentul nostru ține cont de această hotărâre începând de pe 6 iunie 2011 și urăm bun venit noului coleg. V-au fost distribuite procesele verbale ale uh, ședințelor de ieri și al iar dacă nu sunt uh, observații, considerăm că procesul verbal a fost adoptat. Acum, pe ordinea de zi, avem următorul punct și anume declarația Consiliului și a Comisiei pe tema Constituției Ungare revizuite. Și mai întâi dăm cuvântul doamnei ministru Ghiori, reprezentanta președinției Consiliului în exercițiu. Madam President, Commissioner, Honorable Members. Doamnă președinte, doamnă comisar, Stimați deputați, tratatul nu a confirmat că Consiliul avea prerogative de